Haideți să fim puțin atenți la timp, fiindcă suntem în întârziere. Acum discutăm despre Myanmar, în special, în special situația populației Rohingya. Mai întâi au cuvântul autorii, domnul Demesmaker. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr o situație foarte specială câștigătoarea premiului uh, Nobel uh, și o persoană care, pe care noi am susținut-o foarte mult, uh, trebuie să moștenească acum lagărele de concentrare ale, ante, um, ale celui care domnea înaintea ei. Din 2008, de la începutul persoane de dictaturii militare, majoritatea însă persoanelor nu sunt apatrizi nu există nicio lege, nu au acces la o asigurare sau la o îngrijire medicală, se încalcă drepturile omului în mod uh, flagrant și de aceea, având în vedere situația acestei populații, este sarcina noastră să convingem guvernul Myanmarului că nu poate să continue cu această situație care de fapt este o formă de apartheid. Trebuie să uh, acuzăm ceea ce se întâmplă în fața autorităților din Myanmar și este nevoie de o susținere din partea autorității pentru refugiați pentru ca să se îmbunătățească această situație. Mulțumesc, spune președinta doamna Hautala, acum un minut și jumătate. Vă mulțumesc. În ultimii ani am considerat că Myanmarul a trecut de la o dictatură militară la un regim civil Parlamentul European aște- avea așteptări de la guvernul Myanmar, Birmaniei, uh, să țină cont de uh, raportul reprezentantului ONU în legătură cu pop- populația Rohingya și celelalte minorități din Birmania. Orice măsuri discriminatorii trebuie să fie abrogate și, din păcate, nici măcar Aung San Suu Kyi Uh, nu se interesează chiar așa de mult de soarta populației Rohingya. Această situație frânează dezvoltarea Myanmarului. În încheiere vă reamintesc de un fapt. Toate statele occidentale și China își doresc schimburi comerciale cu Myanmarul. În consecință, trebuie să uh, fim atenți ca guvernul Myanmarului să favorizeze o exploatare responsabilă a resurselor țării și ca toată atitudinea guvernului să fie deschisă. Vă mulțumesc. Domnul Corao, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Din nou discutăm aici despre minoritatea Rohingya deja la un an după ultima rezoluție de anul trecut pe 21 mai. Din păcate însă, situația populației Rohingya nu s-a schimbat uh, deloc, decât s-a răutățit, poate, și uh, încet, încet uh, ia forma unui genocid ce se întâmplă acolo în Myanmar. Rolul Uniunii Europene ar trebui să fie mult mai puternic, cu siguranță, în acest dialog cu Myanmarul, însă și cu țările vecine care resping uh, pe de altă uh, um, persoanele care sunt, de exemplu, strămutate în momentul în care se fac arestări. Ajutoarele umanitare sau au fost în valoare de 70 de milioane din 2010, însă trebuie totuși să facem mai mult, trebuie să facem presiune asupra noului guvern pentru ca să încercăm tocmai să schimbăm uh, ritmul acest și abordarea față de această minoritate, pentru că este o, o, un popor care nu și-a găsit încă pacea și nici locul. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Kelam, un minut. Doamnă înalt reprezentant, vreau să vă spun că um, um, salutăm prezența dumneavoastră în această dezbatere a drepturilor omului, pentru că ne arată că luăm în serios acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Minoritatea Rohingya este un caz anume, fiindcă uh, soarta lor nu a fost recunoscută cum trebuie. De ani de zile sunt discriminați și se confruntă cu uh, pericol de moarte. Este inacceptabil ca acest grup să nu fie recunoscut oficial în, în țara în care locuiește majoritatea. Nu sunt recunoscuți ca cetățeni, ca cetățeni în Myanmar și sunt tratați ca persoane nedorite. Noul guvern din Myanmar a hotărât să facă o prioritate din reconcilierea națională. Iată de ce le solicităm să, să îi protejeze să protejeze minoritatea Rohingya împotriva discriminării, să pună capăt impunității și să le acorde cetățenie. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Panțeri, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația mi se pare foarte clară și evidentă, n-are rost să mai ne tot în, să tot discutăm. E clar că trebuie să deblocăm această situație. Însă nu avem numai problema Rohingya, care trăiesc în cele mai proaste condiții posibile și foarte mulți pleacă și fug spre Bangladesh, peste graniță. Dar mai sunt și alte probleme pe care trebuie să le gestionăm. Am vizitat anumite lagăre în uh, granița, la granița cu Thailanda și și acolo avem probleme foarte mari. Cred că ar trebui să facem mai multe chestiuni. În primul rând, să facem presiuni pe guvernul actual din Myanmar, care este într-o fază de tranziție democratică, pentru că să spunem că nu este acceptabilă condiția, pentru că să spunem că nu este este acceptabilă situația aceasta de apartheid. Și a doua chestiune, mă întreb dacă Uniunea Europeană ar putea să se implice pentru a semna un nou memorandum între Myanmar și Thailanda pentru a rezolva problema tuturor uh, membrilor populației birmane care se află în Thailanda și trebuie să intre din nou în țara lor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Panțeri, iar acum dau cuvântul domnului Pat, un minut. Thank you very much, dear Mulțumesc, domnule președinte, domnule Mogherini. Minoritatea Rohingya a fost oprimată și discriminată în mod brutal de ani de zile. Oameni, oamenii fug din Myanmar și uneori mor pe drum. Femei și copii nu au acces la îngrijiri medicale și mor din această cauză. Copiii nu au dreptul să meargă la școală și oamenii nu au libertate de circulație. Trebuie să punem capăt acestor lucruri. Pentru prima dată în 50 de ani Myanmar uh, a cunoscut un transfer pașnic de putere și are prim, primul guvern uh, civil din 62. Iată, aceasta este o ocazie extraordinară și guvernul trebuie să depună eforturi pentru a pune capăt uh, luptelor și disputele trebuie să fie rezolvate prin negocieri. Minoritatea Rohingya trebuie să primească cetățenie și să se pună capăt ordinelor locale discriminatoare din Myanmar, iar Uniunea Europeană are îndatorirea de a ajuta și de a oferi ajutor Myanmarului în mod bilateral și la nivelul ASEAN. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum încheiem runda autorilor cu doamna Verșia, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Din, din nou vorbim despre minoritatea Rohingya, una dintre minoritățile cele mai uh, discriminate din lume. Un milion de ființe umane care sunt discriminate și gonite peste tot în regiune. Chiar și Aung San Suu Kyi a, uh, a uh, uh, s-a interesat de uh, soarta acestora după alegerile care au dus la guvernarea civilă, reprimarea continuă. Există măsuri discriminatorii bazate pe religie. Acestea trebuie să fie revizuite. Există legile din 1942 și cele patru uh, legi de, pentru, cu privire la protecția rasei și a religiei din 2015. Este Uh, vorba de un budism radical care se opune minorității musulmane. Sperăm că conferința simbolică de la Panglang, dacă va fi inclusivă, va duce la pacea în țară și la rezolvarea problemei urgente a minorității Rohingya. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog să vă respectați eh, timpul, dar să vorbiți mai lent, pentru că altfel devine greu să se înțeleagă ce spuneți. În numele grupurilor politice, în primul rând, domnul Svoboda, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă înalt reprezentant, vă mulțumesc foarte mult pentru că Myanmarul are un uh, guvern uh, condus de laureatul premiului Saharov, la noi s-au creat anumite reflexe de considerare că această problemă s-a rezolvat, dar de fapt nu este așa. Situația Rohingya s-a înrăutățit, ei nu primesc cetățenie, genocidul este tolerat și de partea budiștilor, iar uh, ei sunt amenințați cu moartea, nu au dreptul să aibă mai mult de doi copii pentru ca să nu se uh, poate mulți grupul lor etnic, au trebuit să plece de, din Myanmar peste tot. Politicienii la nivelul uh, comunității internaționale trebuie să spună clar că astfel de tratament împotriva unui grup etnic nu este tolerat și tolerabil, genocidul nu poate să fie acceptabil și uh, traficul de persoane nici atât. Mulțumesc, dragi colegi. Acum are cuvântul doamna Gomes, vă rog. Mulțumesc, doamne Mogherini, pentru prezență în această dezbatere. Noul guvern uh, civil, uh, care a fost ales prin uh, alegeri democratice, eu am fost observator al delegației Parlamentului European, a fost privilegiul meu, dacă acest guvern dorește să ofere credibilitate democrației în țară, trebuie să facă din combaterea discriminării minorității Rohingya o prioritate. Și nu numai pentru această minoritate, și alte minorități. Este important pentru procesul de reconciliere națională acest lucru. Și planul acesta trebuie să includă um, incriminarea uh, tuturor liderilor uh, budiști și care uh, incită la ură și xenofobie uh, Premiul Sakharov uh, a fost oferit uh, lui Aung San Suu Kyi. Suu Kyi și Aung San Suu Kyi are, uh, are îndatoriri apoi în ceea ce privește drepturile omului pe care trebuie să le apere în țara ei și în lumea întreagă. Iată de ce trebuie să se pronunțe public în ceea ce privește apărarea Rohingya, minorității Rohingya și trebuie să propună reforme legislative necesare și să iar noi, Uniunea Europeană, Trebuie să facem presiune asupra guvernului Myanmar și nu numai și altor țări care au probleme cu minoritatea Rohingya care nu uh, și care nu pot nu trebuie să li se permită să, să nu respecte principiul nerepatrierii. Vă mulțumesc. Domnul Marias, un minut. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υποστηρίζω το κοινό ψήφισμα το οποίο έχω συνυπογράψει. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Susțin uh, rezoluția comună pe care am cosemnat-o, încălcarea drepturilor omului în Myanmar, este un lucru deja de obișnu- obișnuit și are loc persecutarea minorității Rohingya, distrugerea proprietăților lor, arestări în masă și restricții asupra libertăților de circulație. Aceste evenimente s-au încetățenit deja în Myanmar. Există multe persoane rohingya strămutate care trăiesc în tabere în alte state și au acces inadecvat la asistență umanitară, care este oricum deficitară în zonă. Aceștia devin uh, oameni care trăiesc uh, pe bărci, uh, în călătorie permanentă, a unui loc unde să, locui, unde să trăiască. Trebuie să se faciliteze accesul lucrătorilor umanitari peste tot în țară și trebuie să respectăm eh, drepturile tuturor minorităților. Mulțumesc. Domnul Marin Pintu, un minut. Senhora Presidente, Domnule președinte, domnule înalt reprezentant, um, tragedia refugiaților Rohingya, Rohingya din Myanmar, atinge dimensiunea atât de mare încât ne afectează pe toți la nivelul conștiinței noastre morale și politice. Această minoritate musulmană este obiectul discriminării din partea autorităților din Myanmar, care nu îi recunoaște ca cetățeni, obligându-i să, să fugă din țara, țară în condiții foarte grele. Bărbați, femei și copii ajung uh, în capcana rețelelor de traficanți de ființe umane care exploatează și abandonează apoi uh, fără apă și, al, amer, și mm, hrană sau îi ucid pur și simplu într-o într-o mm, lume în care xenofobia împotriva uh, musulmanilor se manifestă din ce în ce mai mult în lume, este important uh, să se ia măsuri la nivelul Uniunii Europene pentru a convinge guvernul Myanmar că sunt, că e mai bine să se respecte dreptul minorității Rohingya și are mai mult avantaj acest lucru decât nerespectarea acestor drepturi. Mulțumesc foarte mult. Domnul Tarabela are cuvântul un minut. Doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant, dragi colegi, acum un pic uh, peste un an am luat cuvântul în fața dumneavoastră despre situația dezastroasă a minorității populației Rohingya în Myanmar. Este totuși grav că tot continuăm să denunțăm acest calvar când între timp uh, sute de mii de uh, reprezentanți sunt în tabere și de refugiați și de, de strămutați. Din păcate și uh, vizitele la fața locului uh, și guvernul doamnei Sansuki nu au dus la un progres. Și, de altfel, raportul Națiunilor Unite este foarte critic față de Myanmar, în care se notează persecuțiile care, de care, uh, care sunt continuare perpetuate împotriva populației Rohingya. Uh, pentru a putea îmbunătăți condițiile de viață a acestei uh, etnii, trebuie să obligăm uh, Myanmarul să recunoască această populație și să nu-i mai considere apatrizi. Trebuie deci să facem presiune asupra guvernului uh, birmanez pentru a respecta aceste drepturi și domnul Panțeri are dreptate cu privire la memorandumul care ar putea să fie făcut pe tema de persoanelor deplasate. Mulțumesc, spune doamna președinte, iar acum trecem la Catch the Eye. Avem doi deputați care vor să ia cuvântul. Domnul Pospișil este primul. Mr. Pospișil. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem se přihlásil do... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu vorbesc despre acest uh, subiect de luni de zile și m-am exprimat aici în, acum câteva luni în legătură cu condițiile precare în care se regăsește Uh, minoritatea Rohingya. Uh, unii au fost lipsiți de cetățenie, nu au acces la servicii medicale și întreaga situație este extrem de tristă pentru că un laureat al premiului Nobel, este în parte responsabilă pentru soarta acestor persoane. Este extrem de trist și de aceea trebuie să adoptăm încă o rezoluție să uh, cerem de guvernului democrat al Myanmarului, inclusiv doamnei Suu Kyi, să facă ceva în legătură cu această situație groaznică, pentru că altfel nu putem să discutăm despre democrație din această țară. Președinta, vă rog, este foarte mult zgomot în sală, vă rog, ocupați loc în liniște și domnul Cuca, în ultimul vorbitor, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair, distinguished... Mulțumesc, domnule președinte, președinte, doamnă reprezentant, de mai multe ori am salutat uh, transformările care au loc în Myanmar. Sperăm că aceste schimbări vor îmbunătăți uh, viața tuturor cetățenilor din țară, din această țară. Trebuie să ne uităm și la situația minorităților. Minoritatea Rohingya a fost persecutată de mulți ani în Myanmar, iar în ultimii ani am asistat la valuri de refugiați și de persoane strămutate intern din sânul minorității Rohingya, care, ale căror drepturi au fost încălcate și extrem de persecutate, una dintre cele mai persecutate în lumea întreagă. Guvernul din Myanmar trebuie să respecte drepturile, drepturile persoanelor din această minoritate. Acest lucru se aplică și altor țări din regiune țările din vecinătate care dețin și ele un număr mare de refugiați de Rohingya, trebuie să le garanteze protecția. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dăm acum da, sigur de nocul, că aceasta este o poveste de lungă durată. Acum uh, dau cuvântul doamnei înalt uh, comisar să ne spună dacă există o rezolvare pentru această poveste. Just, uh, I guess, take your seats. Uh, first of all, uh, nici nu, nu este nevoie neapărat să asculte și nici măcar să fie liniște. Vreau doar să vă spun că mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și pentru că aceștia știu că Uniunea Europeană joacă un rol foarte important când e vorba de Myanmar. În primul rând pentru că suntem observatori internaționali la acordul de încetare a focului, ceea ce ne dă o responsabilitate specială și un rol special aceasta include foarte multe aspecte diferite. După cum ați menționat, avem de fapt o oportunitate istorică acum prin noul guvern la putere și noi uh, lucrăm cu ei în uh, multe domenii, de la reducerea sărăciei până la migrație și, bineînțeles, și în legătură cu populația Rohingya. Eu o să mă întâlnesc cu președintele Myanmar săptămâna viitoare la summitul ASEAN și uh, mă voi întâlni și cu alți lideri din regiune și aceasta va fi uh, o ocazie să putem să ne mai arătăm încă o dată angajamentul față de dânsii. Situația din statul Rakhina, în care se regăsesc cei mai mulți Rohingya, a, a avut deja parte de dialog uh, pe tema aceasta, incluzând aici întâlnirea mea cu fostul premier. Dialogul pe drepturile omului trebuie să continue, iar reprezentantul special pentru drepturile omului, domnul Stavros Lambrinidis, care este astăzi aici cu noi, a vizitat statul Rakhina pentru a evalua situația și pentru a propune măsuri de îmbunătățire a drepturilor omului. După cum știți, am înaintat și o serie de rezoluții în ceea ce privește situația drepturilor omului în Myanmar la adunarea generală a ONU și la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, concentrându-ne exact pe aceste probleme. Aș dori să mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care au menționat faptul că Uniunea Europeană a fost doar un interlocutor cheie, dar și un donator cheie în ceea ce privește asistența umanitară pentru Rohingya. În 2016, peste 7 milioane de euro au fost transferate, adică 68% din uh, portofoliul pentru ajutorul Myanmarului este alocat statului Rakhina. Luptăm, de asemenea, pentru a avea o mai bună colaborare și cooperare în beneficiul comunității Rohingya, dar și uh, susținere pentru asistență de formare și educație pentru copii și combaterea sărăciei în această parte a țării. Guvernul Myanmarului este conștient de gravitatea situației și noi trebuie să ne asigurăm ca ei să rămână angajați față de situația care se, uh, se găsește acolo. Aung San Suu Kyi dorește să găsească soluții durabile. Ea este la uh, vârful unui comitet care încearcă să găsească stabilitate și pace în această regiune un proces de verificare a cetățeniei a început la începutul lui iunie, tocmai pentru a vorbi despre situația de apatrize a minorității Rohingya. Este clar însă că această muncă necesită mai mult timp și e clar și că această muncă necesită susținerea noastră continuă. Noi ne-am intensificat angajamentele față de Myanmar pentru a rezolva situația în conformitate cu strategia pe care am adoptat-o în parte din comunicarea comună și concluziile comune pe care miniștrii de externe le-au adoptat doar acum câteva săptămâni încurajăm guvernul să lanseze un plan de acțiune credibil pentru a înlătura aceste forme de discriminare și de strămutare, pentru ca să mergem către o dezvoltare mai inclusivă. Nu vom avea o pace stabilă și reală în Myanmar și nicio reconciliere adevărată până nu se întâmplă așa și închei, doamnă președinte, spunând că acest proces de reconciliere și de pace, care este un proces istoric în Myanmar, trebuie să includă toate minoritățile uh, etnice și religioase și Uniunea Europeană se implică în acest sens. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Mogherini. Și vreau să-mi cer scuze pentru că nu am putut să fac liniște în hemiciclu. Trebuie să facem antrenamente de intrare în sală în liniște cu deputații europeni. Avem șapte rezoluții care mi-au fost înaintate, propuneri de rezoluție și acum dezbaterea se încheie și